Ladies and gentlemen, I apologise for that. It's a delight to be here. I am somewhat multitasking at the moment. Um... Doamnelor și domnilor, mă scuzați că am întârziat. Aveam și alte sarcini de executat, dar am ajuns în sfârșit câteva modificări la ordinea de zi pe care aș dori să vi le semnalez. Punctul 3, directiva CPC, ultimele știri legate de trilog. Punctul 4. Dialogul cu Comisia în ceea ce privește primul raport integrat de implementare a politicii de standardizare. Punct amânat. Punctul 6. Control legislativ. Ultimul punct, care va fi discutat de-abia mâine după masă la 6.40. Nu mai sunt alte anunțuri din partea președintelui, dar la ora șapte la barul uh, membrilor, dacă doriți să mi, vă alăturați mie în această seară, la ora șapte așadar, uh, sunteți bine uh, veniți pentru un pahar. Sper să ne ajungă la toți. Îi dau lui August primul cuvânt pentru a ne spune ce s-a mai întâmplat cu trialogul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi concisă. Joia trecută am început uh, trialogul la Consiliu. Probleme tehnice au fost discutate, de pildă. Document în patru coloane, baza negocierii, ne-am discutat despre calendar, uh, chestiuni politice de asemenea au fost abordate. Instituțiile, cele trei, au poziții diferite una de celelalte, mai cu seamă în ceea ce privește uh, fracțiunea de încălcare uh, a Uniunii Europene, Uniunea Europeană, apoi autoritatea de supraveghere, supervizare, competențele sale, limitele acestora, apoi uh, alerta care poate fi dată în ce privește încălcările de către Asociația Consumatorilor, Asociațiile Consumatorilor. Cam astea au fost acoperite la trialog. Parlamentul, împreună cu Consiliul, s-au pus de acord asupra modificării, restructurării textului pentru a ușura, din punct de vedere tehnic, mersul negocierilor. Noi suntem foarte ocupați, mai ales pe plan tehnic ca să uh, desrănim acest text care este destul de sau foarte exigent din punct de vedere tehnic, vă spunem, dar toate instituțiile sunt dornice să termine acest proces în timpul președinției malteze. Vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru o cooperare deosebit de bună și uh, continuăm pe această calde. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Grapini, dar nu este prezentă, dar s-a transformat în domnul Nicola Dante. Da, e vorba de uh, agenda privind competențele a doamnei Grapini, dar domnul Nicola Dante este cel care prezintă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să scuz absența doamnei Grapini aici, nu poate fi prezent așadar și mi-a cerut să fiu mesagerul său aici în fața Comisiei IMCO pentru a face un bilanț în legătură cu stadiul acestui important raport. Doamna raportor mulțumește raportorului în numărul tuturor colegilor care au adus amendamente la acest aviz Propunerea este aceea ca toți cetățenii să poată să aibă o serie întreagă de competențe achiziționate încă de la cea mai fragedă vârstă pentru a potența capitalul uman în Europa. S-au prezentat 47 amendamente în total care acopere principalele chestiuni după cum urmează. În primul rând, uh, E vorba de înlăturarea obstacolelor administrative care uh, încetinesc uh, atingerea de obiective menționate, cum ar fi mobilitatea, recunoașterea calificărilor și dimensiunea socială. S-a subliniat uh, necesitatea ca cetățenii europeni să uh, pună la să aibă competențe de cel mai înalt uh, nivel pentru a afrunta problema șomajului și pentru a potența competitivitatea și tehnologia în Europa. Un alt important aspect se referă la considerarea nevoilor reale ale pieței. Astfel, Comisia ar putea să verifice sistemele naționale de calificări și să facă anumite recomandări. Uh, platformele și înfrățirile uh, pot de asemenea să participe în acest domeniu tehnologic și să fie stimulate de către comisie competențele tehnologice trebuie să fie dobândite încă din primii ani de școală. Comisia Europeană trebuie să-și aducă aportul aici, mai ales pentru uh, cei mai tineri membri ai societății. Sunt pe cale de a fi elaborate amendamentele de compromis, iar votul va avea loc în comisie pe 11 mai. Doamna raportoră, mulțumesc tuturor! secretariatului, autorului în umbră, pentru tot ce au uh, făcut pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc. For the EPP, Eva Mandel. Thank you, Eva. Thank you Vicky, and well. Din partea PPE, mulțumesc, uh, Vicky, și bun venit înapoi la Bruxelles, pentru moment. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru tot ce au făcut, pentru amendamentele depuse Având în vedere aceste amendamente, vedem cât de importante sunt competențele pentru dezvoltarea în continuare a pieței muncii în Europeană. Am avut o cooperare destul de, sau deosebit de fructuoasă până acum cu toți uh, colegii implicați. Educația trebuie văzută ca un domeniu cheie care trebuie să capete valențe europene și să depășească diviziunile partinice. Noi, ca și instituție, facem eforturi în acest sens, dar trebuie să mergem și se poate merge și mai departe, întinzând o mână uh, industriei respective, dar și planului național, regional și așa mai departe. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, așadar, care îmbrățișează aceeași perspectivă aceeași abordare a educației și a competențelor uh, aici, la Comisia IMCO. Am propus o serie de amendamente, nu multe, care vizează și menționează priorități și doresc să consolideze anumite aspecte, cum ar fi competențele tehnologice, spiritul antreprenorial în același domeniu, înmulțirea competențelor de la mai cea, cea mai fragedă vârstă, reducerea obstacolelor administrative în calea mobilității și a recunoașterii competențelor și calificărilor. Știu că mulți colegi aici, în acest Parlament, atunci când aud, vorbim despre educație, sunt reticenți și spun imediat că e vorba de o competență a statelor membre, însă trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre o Europa competitivă, concurențială, de succes, de viitor, avem nevoie de competențele care se impun. Dacă nu îi formăm pe oameni, dacă nu avem oameni și formatori care să formeze la rândul lor și profesori, bineînțeles, va fi foarte greu pe termen lung, bineînțeles, să avem sos de izbântă ca și continent. Așadar, aș dori să subliniez încă o dată aceste aspecte. Mulțumesc uh, tuturor care s-au implicat. Nu este doar un subiect uh, care ține de prerogativele statelor membre. Nu ar trebui noi să încercăm să influențăm statele noastre membre și alte părți interesate să ia mai în serios acest subiect și să cooperăm la rândul nostru mai bine și mai strâns cu toate aceste entități. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul uh, Pribețes a fost încurcat, a fost uh, înlocuit de domnul uh, Brandt. Als Vertreterin von Ulrike Trebesius. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc uh, în numele doamnei Besius îi mulțumim doamnei Grapini, doamna raportor, mai cu seamă. Mulțumim și tuturor raportorilor din umbră pentru ce s-a realizat până acum. Amendamentele noastre vizează o serie de așteptări pe care le avem în domeniul centralizării și uh, europenizării standardelor în domeniu care ni se pare că, ca și eforturi, sunt exagerate. Avem niște competențe, competențe ale statelor membre. Și dacă, să zicem, că apar lacune, dacă apar uh, deficituri, atunci se pot face lucrurile, ne uitând nicio clipă, subsidiaritatea. Piața muncii, piețele muncii sunt mult influențate de contextul național sau regional, după caz. Nu cred că avem nevoie de o politică eh, europeană centralizată în acest domeniu. Mai mult decât atât, trebuie plecat de la ideea că între sistemele educative există o concurență, o competiție care poate să aibă un eh, caracter benefic Uh, și o stimulare uh, optimă și interesantă pentru economia noastră. Nu are niciun sens să standardizăm lucrurile pe plan european, în orice caz nu pe termen uh, scurt și mediu. Nu să centralizăm, ci din potrivă să ne gândim ce putem face mai eficient pe plan național sau pe plan transfrontalier. Mă gândesc la programurile de schimb de studenți, de pildă, uh, care au nevoie de organizare pe măsură, bineînțeles, și apoi, bineînțeles, un sistem de recunoaștere a calificărilor și diplomelor, pentru că, bineînțeles, ne dorim ca firmele noastre, dar și uh, tinerii noștri care ies de pe băncile școlii să poată să uh, se uh, întâlnească, să se integreze aceștia din urmă pe piața muncii. Și asta uh, în diferitele state membre unde doresc, să, unde doresc să meargă, deci prin recunoașterea calificărilor. Se tot vorbește despre IMM-uri, despre ajutarea acestora. Asta este foarte clar, însă nu vom ajuta IMM-urile dacă ne dorim o uniformizare cu totul iluzorie pe teritoriul Uniunii Europene. Abordarea noastră trebuie să fie regională, când vine vorba de uh, programe școlare, de cursuri, de definirea acestora și nu trebuie să ne concentrăm uh, pe lucruri sau concepte abstracte, care nu ne vor duce nicăieri, de pildă cele competențe digitale. Vă mulțumesc! Is anybody here from Aldi? Nu știu dacă cineva de la ALDE dorește să intervină. Verzi? Din partea GUE atunci? Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Vorbim despre competențe. Thank you, Chair. I will, I will do this in Danish. Domnul Mordelocr, în limba daneză. Mulțumesc foarte mult. ordinea de zi de astăzi, subiectele abordate sunt, sunt importante. Vorbim despre competitivitate pentru, um, pentru că e vorba de competitivitate, de inovare, de competențe care să-i ajute pe tineri uh, să nu resimtă o distanță între ei și celelalte generații. Statele membre trebuie să-și asume toate aceste priorități menționate în text și trebuie să înțeleagă mai bine care sunt uh, reglementările în materie astăzi. Apoi uh, se pune accentul pe competențele digitale. Avem o strategie în acest domeniu care aduce îmbunătățiri uh, semnificative și toate acestea în vederea dezvoltării economiei digitale cu adevărat. Apoi trebuie să ne concentrăm pe spiritul uh, întreprinzător sau antreprenor, antreprenorial care să poate să fie un adevărat catalizator în domeniu. Discuțiile cu siguranță vor fi foarte interesante în acest domeniu. Doamna președinte, nu știu dacă mai sunt uh, vorbitori. Se pare că nu. Bun. Putem să continuăm așadar. Votul va avea loc pe 11 mai. Doream să menționez și acest lucru. Acum continuăm cu raportul privind uh, livrarea transfrontalieră a coletelor. Doamna Bozan are cuvântul. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Dragi... Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, aș dori mai întâi să mulțumesc colegilor pentru numărul mare de amendamente înaintate. Pot să vă spun deja că am avut un schimb de opinii uh, cu raportorii uh, din umbră și pot să vă spun că în schimbul nostru uh, am avut atitudine foarte constructivă care mă bucură. Aș dori să spun că astăzi purtăm o dezbatere Um, pe marginea amendamentelor, fără însă a avea la acest moment um, amendamente de compromis. Natura acestui subiect pe care îl abordăm este foarte complexă. Trebuie să luăm mai mulți factori în calcul atunci când vorbim despre livrarea transfrontalieră de colete. Este dificil așadar să găsim uh, soluții care să convină tuturor, însă este clar că soluțiile trebuie să fie găsite, uh, căci situația actuală uh, practic blochează dezvoltarea pieței digitale. În ceea ce privește amendamentele, există aproximativ 300. Trebuie să recunosc că au existat foarte multe propuneri interesante și constructive în ceea ce privește reducerea poverii administrative pentru consumator, pentru îmbunătățirea accesului consumatorilor la servicii, muncii, ceea ce ar trebui să facă parte dintre obiectivele principale acestui uh, text. De aceea, după părerea mea, trebuie să insistăm ca textul final să uh, reia toate elementele care ar putea să ne aducă un plus de valoare pentru uh, consumatorii europeni. Analizând amendamentele, am M-am consultat și cu uh, Comisia Executivă, cu uh, serviciile de livrare, cu consumatorii, cu toate părțile interesante. Aș fi uh, așadar foarte interesat acum să văd care este poziția și părerea dumneavoastră în legătură cu amendamentele înaintate. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vorbitorul din partea PPE are acum cuvântul. Antonio, cred. Antonio Lopez Isturio este prezent, nu? Nu este prezent, spune domnul Schwab. Mai întâi, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc uh, doamnei raporton care a făcut o muncă excelentă și uh, de asemenea ar trebui să vorbesc despre viteza pe care se pare că ați uh, adus-o cu dumneavoastră din Regatul Unit astăzi. Deci mai întâi mulțumim raportoarei uh, și apoi uh, dorim să ne asigurăm că anumite puncte care sunt foarte importante pentru noi vor fi luate în calcul. Text, textul care ne-a fost propus uh, Uh, pune anumite elemente într-un capitol unde ele n-ar trebui să se regăsească împreună. Este vorba despre anumite principii care aici uh, vizează un cadru legislativ, uh, câtă vreme ele de fapt nu se aplică coletelor poștale și cu siguranță nici întreprinderilor active în acest domeniu. Prin urmare, sunt destul de sceptic atunci când vine vorba despre livrarea oricărui tip de pachet, mai ales în ceea ce privește sistemele informatice care trebuie oferite. De asemenea, sunt sceptic în ceea ce privește uh, uh, acțiunile guvernelor naționale? Oare au competență de a interveni în ceea ce privește uh, mecanismele de fixare a prețurilor? Mm, unii colegi consideră că aceste inițiative sunt pozitive, dar obiectivul nostru din Europa, acela de a ajunge la o piață echitabilă pentru toată lumea, uh, ne face să ne întrebăm uh, cum anume putem uh, să facem pașii necesari uh, cu competențele aferente pentru a ne atinge obiectivul. Articolul 6, prin urmare, ne ridică probleme aici. Apoi, la punctul 5, credem că există niște probleme legate de faptul că prețurile sunt foarte diferite, iar costurile nu pot fi comparate. Deci e o problemă să comparăm aceste prețuri atunci când vine vorba de a stabili care sunt, de fapt, componentele care uh, contribuie la stabilirea unui uh, preț. Trebuie să ne asigurăm așadar uh, că putem uh, totuși avea niște servicii uh, universale la prețuri decente. Eu cred însă că în contextul actual asta nu se va putea întâmpla. Se creează stimulente la nivel european pentru o concurență sporită, iar cei care demonstrează că pot să se descurce la un preț bun și cei care pot să-și ajusteze prețurile sunt cei care vor avea de câștigat. Nu putem să spunem pur și simplu că toate companiile vor trebui să urmeze același model. Apoi, la articolul 4, firește, avem nevoie de o piață uh, europeană care să uh, Um, poată să facă sistemul să funcționeze, însă nu știu neapărat dacă Uniunea Europeană poate să controleze ceea ce se întâmplă, mai ales dacă ne gândim puțin la secretul de afaceri și la faptul că sunt anumite componente de preț uh, pe care le stabilesc uh, însăși companiile. Deci, uh, sunt niște probleme, însă sperăm că împreună cu raportoarea și cu raportorii din um- umbră vom reuși să finalizăm uh, lucrurile pentru a putea obține și niște compromisuri. Mulțumim! Mulțumesc! După cum uh, spuneam, programul din această după amiază uh, a fost schimbat puțin tocmai pentru că vom discuta mai târziu chestiunile care țin de supraveghere. Uh, raportora din umbră, din, uh, raportorul din umbră din partea ECR nu poate fi aici, deci voi citi eu comentariile. Uh, Raportarea ECR uh, mulțumește tuturor pentru munca depusă, însă este îngrijorată puțin de direcția în care merge acest raport. Da, s-au propus anumite chestiuni care creează nu doar proveri administrative suplimentare, ci care uh, cer furnizorilor de astfel de servicii de livrare să uh, publice anumite uh, chestiuni care țin de secretul de afaceri. De asemenea, trebuie făcute anumite valori legate de uh, gradul în care uh, prețurile pot uh, fi susținute de către consumatori. Aceste servicii trebuie să fie unele pe care să și le permită consumatorii în conformitate cu directivele în vigoare. Nu înțelegem de ce nu se face vreun efort de a obține toate aceste lucruri în practică. Nu trebuie să ne asigurăm mai întâi uh, că legislația existentă uh, este implementată așa cum trebuie înainte să venim cu legi noi. Studiile Comisiei Europene demonstrează că doar între 5 și 10% dintre uh, tarife sunt corecte, totuși uh, intervenim cu legislație nenecesară. Se cere uh, de asemenea și operatorilor privați să vină cu prețuri uh, acceptabile. Nu putem să fim de acord însă cu un regulament care stabilește prețuri astfel împiedicând existența unei concurențe libere. Acest lucru este absolut esențial pentru cadrul uh, care reglement, legal care reglementează concurența în uh, Uniunea uh, Europeană. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile care nouă ni se par disproporționate. Mă refer, de exemplu, și la amendamentele 173, 174 și 184 Apoi, raportarea CER continuă să spună că acum uh, se vor obține niște compromisuri pentru care mulțumește um, raportoarei, însă uh, o roagă să țină cont uh, și de preocupările enunțate, mai ales în ce privește articole 5 și 6, așa cum sunt ele abordate în cadrul compromisurilor. Din partea ALDE, nu avem în sală uh, Uh, raportorul din umbră, dar cineva va lua cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Trebuie să spun că se întâmplă uneori să ai impresia că există o propunere a comisiei uh, în legătură cu care cel mai bun uh, lucru de făcut ar fi uh, să o respingem uh, cu totul. Părerea mea în legătură cu această propunere este exact aceasta. Am înțeles și din comentariile PPE și ECR că încă nu înțelegem clar cum se aliniază această lege cu regulamentul care vizează o mai bună reglementare. Vorbim până la urmă de niște informații în volum mare, adesea informații uh, sensibile, uh, care ar trebui divulgate și sperăm că până la urmă uh, Comisia a reușit să vină cu o propunere care să reglementeze și prețurile pentru a avea niște prețuri bune pentru, transmiterea, pentru expedierea de colete la nivel transfrontalier. Vedem că există foarte multă birocrație în acest moment, foarte multă ineficiență în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv. Dacă ar fi să ne întoarcem la situația normală, uh, am avea supraveghere de piață, am avea supraveghere de piață prin intermediul autorităților naționale, iar dacă acestea permit unei piețe să scape de sub control, atunci este absolut firesc ca Comisia să abordeze statul membru în calcul și să uh, îi spună că, într-adevăr, lucrurile scapă de sub control. Prin urmare, ar trebui să se întâmple ceva la nivelul autorității de supraveghere a pieței. Se poate merge încă și mai departe. Eu n-aș avea obiecții uh, de a avea o propunere pe masa de discuții care să introducă anumite praguri uh, să zicem, uh, luăm uh, prețul de livrare uh, din, praț, din stat, statul din care se trimite coletul, prețul din statul în care va ajunge acesta și se face o medie a celor două prețuri, iar atunci autoritatea de supraveghere a pieței ar trebui să acționeze. Cam atât suntem noi pregătiți să facem. E ceva eficient și în aceeași măsură suficient. Se poate lansa, deci, o procedură de încălcare uh, împotriva statului membru care nu respectă uh, legile existente. Practic, creăm uh, aici birocrație și pentru cei care nu cer niște prețuri exagerate pentru expedierea de colete. Deci este foarte dificil să acționăm în acest context și să ne punem de acord asupra abordării raportoare din amendamente de compromis. Înțeleg că amendamentele de compromis noi ne-au parvenit doar acum uh, o oră, cu o oră înainte de începerea acestei ședințe, deci nu le-am putut parcurge, însă dacă nu s-a schimbat radical propunerea eliminând articolul 6 sau schimbând articolul 5, uh, cum uh, au spus și ceilalți, am ajunge să uh, avem uh, uh, probleme și cred că dacă am avea un instrument mai flexibil și mai suplu de abordare a problemei, am putea reduce birocrația. Deci cred că cel mai bine ar fi să spunem că nu de fiecare dată când Comisia ne înaintează o propunere, noi trebuie să o luăm ca temei pentru munca noastră. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Ar dori doamna raportor să mai facă niște comentarii? Mulțumesc pentru aceste contribuții. În ceea ce privește cele spuse de colegul nostru, domnul Schwab, aș putea să spun că mi-aș dori să găsesc un compromis acceptabil pentru toată lumea, câtă vreme uh, păstrăm în minte obiectivul inițial al acestui text și anume de a plasa uh, consumatorii pe o poziție cât se poate de bună. În ceea ce privește confidențialitatea informațiilor, uh, un fapt enumerat de Aneli, eu pot să spun că această confidențialitate este reglementată de multe articole, iar în schimburile noastre noi am vorbit despre anumite garanții oferite uh, pentru a păstra confidențialitatea informațiilor uh, sensibile pentru întreprinderi. Eu uh, sper că acest lucru va fi valabil și în practică. În ceea ce privește um, cele spuse de domnul de Jong, eu cred că această piață este caracterizată de foarte multe necunoscute și incertitudini. Am Uh, auzit că există anumite doleanțe din partea unor actori interesați și sper că această propunere va avea o valoare adăugată reală. Mâine vom avea deja un, un al doilea schimb de opinii între raportorii uh, din umbră uh, și sper că vom putea obține un rezultat constructiv. Mulțumesc! Mulțumim! and if not, they start. So I'm sorry, I'm just taking it of you. Basically, succinct. Deci, vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții pe aceste teme foarte importante. Trecem la următorul punct și anume eh, funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul. Voi da cuvântul domnului raportor, domnul De Jong. Cred că și raportorii din umbră se pregătesc. Vom vedea și dacă comisia are reprezentanți sau nu. Deci, voi începe prin a da cuvântul lui Denis de Jung pentru a vorbi și despre amendamentele de compromis. Cred că a fost uh, o muncă îndelungată până pentru a ajunge aici. Mulțumesc, spune domnul de Jung și într-adevăr această temă a fost discutată pe îndelete în ultimii ani. Aș putea trebui să spun încă de la bun început că uh, am lucrat foarte bine și cu raportorii din umbră pe amendamentele de compromis și uh, cred că am ajuns la o anumită bază conceptuală în comun deci am primit și uh, observații scrise din partea uh, raportorilor uh, din umbră de la principalele grupuri politice, care ne-au ajutat foarte mult. Bun, nu sunt sigur dacă mm, ar trebui să intrăm în detalii la fiecare amendament, dar vă pot spune că, la modul general, cred că în ce mă privește sunt uh, favorabil acestor propuneri, poate că mai sunt două, trei chestiuni pe marginea cărora trebuie să mai discutăm împreună, mai ales în ceea ce privește uh, punctul de contact în cadrul Comisiei Europene și informațiile care ar trebui să fie disponibile acolo în ce privește eventuale tensiuni sau conflicte existente în cadrul acestui sector, dar sunt sigur că s-ar, v-am putea găsi o soluție. Așa că aș vrea să propun colegilor din PPE să discutăm, să vedem dacă putem uh, combina amendamentele referitoare la comerțul uh, electronic pentru că dacă le-am putea combina într-unul singur, ar fi poate o soluție acceptabilă și pentru PPE. Și încă o chestiune unde mai am întrebări în ce privește sugestiile PPE-ului ține de e, perioada aceea de 5 zile de la începând de la semnarea unui acord de francizare pentru că dacă spunem, lăsăm acea uh, perioadă de 5 zile, atunci poate am putea verifica, deci dacă toată lumea este de acord cu textul. Pentru că PPE-ul deci insistă să nu figureze acest lucru în raport și încă n-am înțeles de ce e așa de important pentru ei, pentru ei pentru că e mai bine să evităm orice neînțelegere. În ce privește propunerile uh, grupului uh, SND și uh, comentariile uh, lor au fost foarte binevenite și utile, însă și pentru SND mai am o întrebare. În ce privește această solicitare de orientări privind cele mai bune practici? Uh, nu că aș fi împotrivă, dar aș vrea să știu dacă și celelalte grupuri politice sunt uh, de acord cu acest principiu al unui set de orientări. Deci, cred că asta e o chestiune care trebuie supusă discuției cu raportorii din umbră. Bun, asta cred că erau punctele principale în ce privește SND. Acum în ce privește propunerile verzilor, eu um, împărtășesc îngrijorarea lor legată de compromisul 6. Situația în care chiar și uh, o singură franciză uh, care nu funcționează corect poate dăuna tuturor celorlalte. Da, sunt de acord că uh, o astfel de situație, într-adevăr, se poate întâmpla. Uh, deci o problemă locală poate afecta negativ un lanț întreg. Dar și văd de ce grupul verzilor a vrut să se refere la asta, dar deși, bineînțeles, nu, nu este nici chiar o situație care se întâmplă foarte des. Bun, deci, doamna președinte, după cum vedeți, mai sunt doar câteva aspecte de discutat, dar eu cred că pe fond, în ce privește amendamentele de compromis, sunt foarte, suntem foarte aproape de un acord final și cred că punctele care au mai rămas uh, trebuie să le discutăm uh, între patru ochi și uh, sperăm că vom reuși să facem asta până săptămâna viitoare. Vă mulțumim! Dennis, thank you. So, you... Mulțumim, uh, Denis, până la președinte. Acum dau cuvântul PPE-ului. Mulțumesc, doamna președinte. Am urmărit cu mult interes uh, intervenția domnului raportor și vă pot uh, confirma că într-adevăr așa s-au desfășurat lucrurile și mulțumesc și eu pentru atitudinea foarte constructivă în procesul de negociere. Pe cele mai multe chestiuni, într-adevăr, ne apropiem de compromisul final. Acum, PPE-ul uh, consideră totuși că o armonizare completă în domeniul francizelor nu e necesară. Pe de altă parte, recursul la uh, francize este totuși un instrument de lucru economic cu un potențial foarte mare și așa că poate că da, poate că trebuie să discutăm în continuare uh, cum putem uh, sprijini spiritul antreprenorial sprijinind uh, dezvoltarea francizelor. De aici am discutat și cu domnul raportor la punctul 14. În orice caz, uh, subliniez încă o dată că pentru noi este uh, important ca franciza să fie percepută ca o, o înțelegere contractuală care pornește de la o bază voluntară și în cadrul o relație contractuală în cadrul căreia ambele părți contribuie la determinarea uh, fondului contractului. Deci, bun, nu suntem neapărat uh, complet de acord cu ce spunea domnul raportor în ce privește perioada aceea de francizare. Deci, în ce privește acea perioadă de răzgândire, acele 5 zile, încă nu suntem uh, neapărat uh, de acord, pentru că până la urmă, oricine semnează un astfel de uh, contract de francizare putea, uh, în termenul acela de 5 zile, să se răzgândească, să se retragă. Uh, deci, bun, noi nu credem că este o idee așa de bună, pentru că, practic, avem două părți implicate în acel și a relației contractuale. Și în orice caz, în Republica Cehă, uh, o astfel de perioadă în cadrul relațiilor contractuale, dacă uh, una dintre părți este dezavantajată într-un anumit fel, să zicem, nu știu, o persoană mai în vârstă care a fost convinsă, uh, să zicem, mai eventual cu anumite presiuni de către o companie să cumpere, să zicem, anumite lucruri care, de care nu avea apărat nevoie. Deci putem gândi la persoane mai în vârstă care nu dispun neapărat de uh, cunoștințe juridice sau financiare atât de avansate. Deci uh, este totuși, prin urmare, nevoie de o astfel de perioadă de răzgândire pentru anumite situații, pentru ca una dintre părți să se poată la nevoie retrage. Dar în punctul nostru de uh, vedere, în cazul francizelor, nu credem că e o astfel de situație în care una dintre părți are un dezavantaj clar. Deci aici nu prea ar fi nevoie de o astfel de clauză de perioadă de răzgândire. Dacă considerăm că francizarea este o relație contractuală între două părți, între două întreprinderi, Bine, atunci înseamnă că, din punctul nostru de vedere, perioada de răzgândire e cam inutilă. În orice caz, poate am putea face diferența, să zicem, între relația contractuală, între uh, o, o parte persoană fizică și o companie și pe de altă parte un alt tip de relație între două companii. Între două companii nu ni se pare că chiar e nevoie de clauza perioadei de răzgândire. În sine, o astfel de clauză nu e neapărat rea, dar în acest caz ni se pare inutilă. Oricum, vom mai discuta pe această temă. Cam atât aveam de spus deocamdată. Suntem, bineînțeles, uh, dispuși să discutăm în continuare și să nu, mai ales să nu pierdem în vedere scopul final, ce anume uh, o serie uh, de măsuri nelegislative. Și acolo trebuie să figureze și o listă cu practicile neloiale care ar putea eventual să fie constatate în acest domeniu și Uh, în orice caz, poate să, a trebui să fim atenți și la consecvența terminologică la articolul, uh, între articolele 1 și 17, ca să fim siguri că ne referim cu toții la același lucru. Și uh, asta ne-ar putea ajuta și la compromisurile 9 și 11, pentru că poate în loc de punctul de contact confidențial am putea spune punctele de contact existente în definitiv nimeni nu-și dorește să genereze costuri suplimentare nici pentru bugetele naționale, nici pentru bugetul UE. Deci nu dorim să înființăm noi uh, instituții. Cam atât, doamna președinte. Cum spuneam, deci pentru noi uh, franciza este o relație contractuală între două entități de tip întreprindere. Așadar, uh, aici nu este vorba neapărat una dintre cele situații în care una dintre părți este mai uh, fragilă decât cealaltă și de aceea nu ni se pare necesar să oferim o protecție suplimentară uneia dintre părți. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. A fost foarte clar. Iar acum văd că Marc Tarabella nu este prezent. Altcineva din partea grupului socialiștilor? Se pare că colegul nostru participă la o altă conferință. Bun, o să rămâne de văzut dacă colegul Marc se va poate, va reuși să ajungă și la ședința noastră înainte să încheiem dezbaterea. Că nu, domnul Sandwich. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie foarte pe scurt mai întâi să mulțumesc uh, domnului de Jung, uh, raportor, pentru munca excelentă care a reușit să ne apropie de un bun rezultat final în ce privește uh, amendamentele de compromis. Grupul nostru ALDE le poate susține pe toate. Credem că Ehm, ultima versiune a ehm, acestor amendamente de compromis reflectă opinia majorității, deci ehm, le putem susține în bloc. Bun, sigur, sunt conștient că unii dintre colegii mei în cadrul grupului ALDE poate ar mai avea încă anumite observații la nivel de detaliu, dar sunt sigur că sunt doar uh, chestiuni de detaliu care se vor putea rezolva în același spirit constructiv ca și până acum. Uh, deci, felicitări din partea mea și sprijinul grupului nostru pentru toate amendamentele de compromis. Mulțumim, spune președinta. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu, iar în acest caz voi sugera să uh, facem o scurtă întrerupere până la 16.30 când Uh, reprezentanții comisiei vor sosi pentru discuția privind achizițiile publice și poate că până atunci și colegul Marc Tarabella va reuși să ajungă și vom da și lui cuvântul pe această temă a francizelor înainte de a începe uh, următorul punct. Dacă e în regulă pentru toată lumea, mulțumesc!